Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας vă να πάρετε τις θέσεις σας. Doamnelor și domnilor, v ruga să luați loc. Punctul următor de pe ordinea de zi este raportul anual pe 2010 al Băncii Centrale Europene, raportul domnului Ramon Tremosa i Balcells. Aș dori să salut aici pe domnul guvernator al Băncii Centrale Europene, domnul Mario Draghi, și în numele nostru, a tuturor uh, celor de la Parlamentul European, îi urăm succes în uh, misiunea sa extrem de dificilă. Acum aș dori să rog pe raportorul nostru, domnul Tremosa Ibalsel, să ia cuvântul. Pentru patru minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule președinte Draghi, vă urez bun venit în Parlamentul European. În primul rând doresc să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, asistenților și consilierilor mei pentru o colaborare foarte bună. Dragi colegi, discutăm astăzi uh, raportul de activitate al BCE pe 2010, care a, a trecut cu majoritate în Comisia Econ luna trecută în ce privește uh, managementul crizei, uh, salut intervențiile BCE pe piețe. Eu, dacă va fi necesar, îi încurajez să continue așa și în următoarele săptămâni. Aceste intervenții au salvat moneda euro. Fără aceste intervenții, situația ar fi acum mult mai rea. Deplorăm, de asemenea, ezitările în uh, gestionarea crizei de către Comisia Europeană și de către statele membre mai ales în ce privește acele țări în care nu s-au înfăptit reforme. De multe ori, bce a trebuit să acționeze în locul acestora. În raport ne exprimăm și îngrijorările în legătură cu limitele intervențiilor BCE. Politicile monetare nu pot rezolva orice problemă. Fiecare țară este responsabilă pentru propria sa situație fiscală. Noi nu putem ignora că în bilanțul BCE este o expunere din ce în ce mai mare la uh, active riscante. BCE acum reprezintă un creditor de ultim uh, moment. Pentru sectorul bancar, uh, așa acționează BCE încă din mai 2010 a fost un flux uh, de credite nelimitat din partea BCE-ului către băncile zonei euro. Acele bănci au cumpărat uh, uh, datorie publică de la guvernele din zona euro și ajutorul din partea BCE poate că a îndepărtat sau întârziat stimulentele pentru reforme în anumite state membre. În raport am votat pentru uh, consolidarea guvernanței economice. Eu cred că disciplina fiscală este o precondiție pentru mai multă integrare europeană și consider că uh, bugetele naționale și regionale ar trebui supervizate, supravegheate la nivel european. Raportul pe care l-am votat, de asemenea, uh, are opinia că e nevoie de un ministru european al finanțelor pentru coordonarea politicilor fiscale de bază și pentru a consolida eficiența monedei euro. Această criză a datorilor ne arată că într-o uniune monetară politicile fiscale nu pot să fie lăsate doar la nemâna statelor membre. Raportul pe care l-am votat subliniază de asemenea nevoia pentru existența unei trezorerii europene pentru ca BCE-ul să nu mai joace un rol quasi fiscal dar până în acel moment sugerăm să dăm mai multe uh, misiuni uh, mecanismului european pentru stabilitate. Domnule Draghi, uh, vederile dumneavoastră asupra acestor propuneri ar fi foarte interesante și binevenite. În ce privește apoi transparența, eu uh, solicit ca Consiliul Guvernatorilor BCE să-și publice procesele verbale ale întâlnirilor sale, cum se face la uh, Banca SUA, Sue, Banca Națională a Suediei sau, de, sau a Japoniei. Acesta nu ar fi un semn de slăbiciune. Noi avem nevoie de responsabilitate publică în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile. Și aici, noi astăzi vom vota în favoarea publicării uh, Uh, procesului verbal al Consiliului Guvernatorilor BCE. Noi dorim ca BCE-ul să asculte de vocea democratică a Parlamentului European. Vă mulțumesc uh, pentru atenție. Mulțumesc, domnule Tremosei Balsels. Și acum, domnule președinte al Băncii Centrale Europene, după cum a spus uh, domnul raportor, uh, așteptăm cu deosebit interes să ascultăm propunerile din partea domniei voastre. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Tremoza și mulțumesc dumneavoastră domnilor și domnilor și domnilor deputați în Parlamentul European. Este o mare plăcere pentru mine să vin pentru prima dată aici în calitate de președinte al BCE și sunt onorat să vă pot prezenta raportul anual al BCE pentru 2010. În primul rând, aș dori să îi uh, aduc un omagiu predecesorului meu care pe toată durata mandatului său a știut să întrețină un dialog uh, fructos permanent cu Parlamentul European și eu am intenția să continui pe aceeași cale ca el. Sper că acest dialog să aibă aceeași uh, putere și aceeași uh, forță cum a reuș- care, pe care o avea și când era el președinte. Astăzi avem ocazia să ne uităm dintr-o perspectivă mai largă la politicile BCE. Și de aceea voi vorbi despre mai multe aspecte care țin de rezoluția Parlamentului European. Permiteți-mi, vă rog, să spun mai întâi câteva cuvinte despre politica monetară pe care trebuie să o conducem și despre, um, și despre provocările pe care le vom avea în 2010-2011. După cum știți, politica monetară a BCE este ghidată întotdeauna de țelul de a menține stabilitatea preților în zona euro pe termen mediu. Și când spun aceasta, mă refer la stabilitatea preților în toate direcțiile. Aceasta se referă atât la rata dobânzii uh, publice, cât și la implementarea măsurilor neconvenționale. În această toamnă, tensiunile de pe piața financiară s-au intensificat din nou și au avut consecințe nocive pe condițiile de finanțare și pe încredere. Pe lângă, riscuri, pe lângă riscurile acestea, am existat și riscuri în ceea ce privește perspectiva economică, pentru că uh, cu cât activitatea este mai, mai redusă, prețurile sunt afectate și presiunea pe salarii este mare. În acest context, BCE-ul a decis să-și reducă rata cheia dobânzii cu 25 de puncte în noiembrie 2011. Disfuncțiile pe piața obligațiunilor de stat în zona euro au împiedicat uh, politica monetară a Uniunii Europene pentru că aceasta a, are o politică care depinde, de fapt, de condițiile pe piața de obligațiuni în diferitele țări. Mecanismele de transmitere disfuncționale în politica monetară au avut un efect nociv, de asemenea, pe prețul creditelor și pe disponibilitatea acestora în ceea ce privește firmele și menajurile. Este important să numim aceste motive care au dus la uh, măsurile non-standard ale BCE în momentul de față. Dar sigur că aceste intervenții pot fi limitate. Guvernele pot, la nivel individual sau colectiv, să și restabilească credibilitatea în, și pe piețele financiare. Tensiunile pe piața obligațiunilor de stat au fost de asemenea acompaniate de stresul de pe, din sectorul bancar din cauza legăturilor între guverne și bănci. BCE-ul a luat măsuri diverse în 2010 și 2011 pentru ca să ne asigurăm ca băncile să aibă în continuare acces la uh, resurse de finanțare. Aceasta i-a permis uh, să poată să continue să împrumute firmelor și gospodăriilor. Cel mai important este însă că BCE-ul și-a extins politica sa de a oferi lichiditățile uh, pe care le cerau băncilor la rate fixe uh, cu garanție. Această scade- scadența a fost extinsă la, uh, pentru aceste operații a fost extinsă la 6 luni și apoi la 12-13 luni. Un program de achiziționare a acțiunilor garantate a fost inițiat la în valoare de 40 de miliarde de euro. Mai mult, lichiditățile de dolari americani au fost oferite băncilor pentru o perioadă de trei luni. Ieri a avut loc o acțiune coordonată la nivel global împreună cu Federal Reserve, cu Banca Japoniei, cu Banca Angliei, Banca Canadei și Banca Națională Elvețiană. În această acțiune am stabilit împreună să scădem prețul rezervelor de dolari americani în alte circumscripții, inclusiv în zona euro. Mai mult, am hotărât ca măsură de urgență să stabilim acorduri bilaterale de swap cu lichidități, în așa fel încât lichiditățile se poată fi disponibile în orice jurisdicție, în orice deviză, dacă condițiile de piață ar necesita acest lucru. Consiliul Guvernatorilor al BCE se întâlnește joia viitoare și ne aflăm acum, deci, în perioada de predecizie. Nimic din spusele mele nu ar trebui să fie interpretat în niciun fel în ceea ce privește deciziile ă, viitoare privind politica monetară. Însă, în ceea ce privește situația actuală, nu mai este nimic altceva de spus ă, pe lângă ce am spus în declarațiile mele recente. Suntem conștienți de dificultățile continue ale băncilor provocate de ă, presiunea pe obligațiunile suverane uh, pe situația restricționată a piețelor de finanțare și pe uh, precaritatea garanțiilor colaterale în anumite segmente financiare. Suntem conștienți și de problemele de diferențe de ajungere la scadență a bilanțurilor și de provocările privind nivelurile sporite de capital și riscurile ciclice referitoare la uh, Uh, rezultate. Dați-mi voi acum să mă refer la funcționarea globală a Uniunii Economice și Monetare a Europei. Privind la 2010 și 2011, s-au făcut, putem spune că s-au făcut progrese notabile în consolidarea guvernanței economice, deși recunosc că acest lucru nu este poate atât de evident în perioada de criză. Parlamentul European a avut o contribuție decisivă la acest progres și BCE-ul îi uh, laudă munca. Pachetul de șase măsuri, semestrul european, pactul Europlus, toate toate aceste inițiative au creat condițiile pentru o cooperare mai strânsă și pentru un control mai intens al politicilor economice în Uniunea Europeană, mai ales în zona euro. Însă acum ne aflăm într-o situație dificilă. Am uh, creat aceste noi mecanisme, însă efectele lor pozitive privind credibilitatea politicilor fiscale de guvernare nu sunt încă vizibile. Schimbările de guverne care au avut loc în unele din statele cele mai expuse nu au avut încă cine știe ce efect asupra fragilității continue a piețelor financiare. Se pun întrebări fundamentale și uh, este nevoie de un răspuns. În centrul acestor întrebări se află credibilitatea politicilor guvernamentale și uh, îndeplinirea reală a reformelor promise și, mai mult, arhitectura globală a guvernanței noastre fiscale comune. Am încredere că noua, noul cadru de supraveghere va uh, readuce încredere de-a lungul timpului. De asemenea, sunt sigur că statele din uh, lumea întreagă sunt pe calea cea bună însă este nevoie de un semnal credibil pentru a uh, emite garanții solide pe termen scurt. Cred că avem nevoie pentru Uniunea noastră economică și monetară de noi reguli fiscale comune. O afirmație fundamentală a regulilor fiscale împreună cu angajamente fiscale reciproce făcute de guvernele din zona euro. Avem reguli comune care descriu esența politicii monetare. Avem o bancă centrală independentă cu un obiectiv unic de a menține stabilitatea prețurilor. În același fel, reguli comune fiscale ar uh, întipări esența regulilor fiscale și a angajamentelor guvernelor luate până acum și ar asigura că acestea din urmă pot deveni pe deplin credibile, individual și colectiv. Am putea uh, să fim întrebați dacă aceste noi reguli fiscale comune ar fi suficiente pentru a stabiliza piețele și cum anume poate fi credibilă o viziune pe termen lung, pe termen scurt. Răspunsul nostru este că acesta este cu siguranță cel mai important element pentru a începe uh, redobândirea încrederii. Ar putea urma și alte elemente, însă contează foarte important ordinea în care le introducem. În primul rând și cel mai important este să avem reguli fiscale comune, împărtășite și reușite. Încrederea funcționează Înapoi, dacă este ancorată uh, pe termen lung, este mai ușor să se mențină pe termen scurt. Uh, până la urmă, investitorii iau și ei decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce privește obligațiunile guvernamentale noi reguli comune fiscale ar reprezenta cel mai important semnal emis de zona euro și de guvernele din zona euro pentru uh, abordarea unei uh, aprofundări cuprinzătoare a integrării economice. De asemenea, ar prezenta o traiectorie clară pentru evoluția viitoare a zonei euro, astfel dând naștere speranțelor. Uh, în ceea ce privește procesul juridic precis care duce la o uniune economică uh, mai concretă, trebuie să ne păstrăm opțiunile deschise. Avem nevoie de schimbări de tratat, poate, nu trebuie să eliminăm această opțiune, însă e nevoie și de procese mai rapide. Oricare ar fi abordarea, companiile, piețele și cetățenii europeni așteaptă ca decidenții politici să, acționeze, să acționeze hotărător pentru a rezolva criza. A venit vremea să adaptăm arhitectura zonei euro și să reducem un set de instituții, de reguli și de procese pe măsura cerințelor Uniunii Monetare. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-ați dat material de reflexie aici. Trecem acum la dezbatere. Și aș dori să îi dau cuvântul domnului Gay Mitchell în numele PPE pentru două minute. Intervenție fără microfon. Mulțumesc raportorului și urez bun venit domnului Draghi. Este prima sa apariție aici. Salut și ce a zis în legătură cu schimbările tratatului și nevoia de reacții rapide. În plus, salut și susținerea BCE uh, furnizând lichidități în întreaga Europa, pentru că altfel nu am fi putut supraviețui. Însă, există și uh, probleme serioase în uh, momentul acesta în care ne aflăm, un moment de răscruce în istoria europeană. Problema euroobligațiunilor și nevoia Eh, de a exista acest creditor de ultim moment eh, sunt puncte importante pe agenda. Dacă acest creditor este BCE-ul sau eh, acest fond de stabilitate financiară sau altele, în fine, e o problemă secundară. Problema este că noi trebuie să acționăm rapid și ne confruntăm cu această dificultate. Dacă e nevoie de schimbări în, ale tratatelor, atunci haideți să le facem, dar să acționăm cu prezumția că acest, uh, aceste schimbări vor fi aprobate de statele membre. Aceste modificări însă uh, necesită mult timp și în anumite țări va fi nevoie de organizarea unui referendum și nu cred că avem acest timp la dispoziție. Uh, poate fi spus că există o cerință legală strictă, dar este ca și cum am spune uh, că nu putem să manevrăm Titanicul, să-l întoarcem la stânga și la dreapta, pentru că nu ne, permite, ne permit semafoarele. Haideți să evităm întâi să ne ciocnim de iceberg și apoi vom vedea ce facem mai departe. Proiectul european și e, moneda euro uh, nu uh, au voie să aibă soarta Titanicului. Eu cred că o justiție naturală este prioritară asupra legilor scrise. Noi trebuie să acționăm acum, pentru că ne aflăm în pericol. Și nu este doar sarcina politicienilor, ci e sarcina bărbaților și femeilor de stat. Și sper că ei vor fi la înălțimea situației. Sigur că trebuie să citim și să recitim uh, speech-ul, uh, uh, discursul pe care ministrul de externe polonez l-a făcut recent în Germania, pentru că eu cred că spusele sale sunt importante pentru ca noi să înțelegem ce se poate întâmpla cu viitorul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc și următorul pe listă este domnul Cutaș. Două minute și jumătate. Că mulțumesc, domnule președinte

Bună ziua, domnule Draghi, ne bucurăm să vă revedem astăzi. Mi-ar fi plăcut să fie mai mulți colegi în sală ca să vă omagieze. În primul rând, aș vrea să mă refer la independența BCE. Mi se pare foarte bine că aceasta a fost amintită, fără ambiguități, de doamna Merkel, domnul Monti și domnul Sarkozy. Și noi, la Parlamentul European, ținem foarte mult la această independență. Sigur că principiul independenței vă dă mai multă responsabilitate dumneavoastră și Consiliului Guvernatorilor, însă avem încredere că veți lua deciziile bune. Toate speculațiile actuale privind ce ar trebui să fie și să facă BCE se referă și la organizația internă, domnule președinte, și mi se par nocive pentru euro și pentru independența băncii centrale. Aș dori să insist asupra unui alt aspect, comunicarea. Este firesc să existe o dezbatere și, dată fiind amploarea mizelor, să fie o dezbatere aprinsă între membrii Consiliului Guvernatorilor. Însă, odată ce sunt luate deciziile, eu una aș dori ca uh, câștigător să fie spiritul de echipă și deciziile să fie susținute în interesul general european, înainte de orice fel de reflexie națională. Împărtășesc dorința Parlamentului European de a avea o transparență sporită, însă acum problema nu este să se uh, publice procesele verbale, ci să se evite ca unele dintre acestea să se răspândească în presele naționale ca să se sună lucruri care nu corespund cu ce s-a decis colectiv. Se spune prea mult, uneori că femeile vorbesc prea mult. Eu am impresia că există aici niște tehnicieni de sex masculin care ar putea să-și țină gura. În comunicarea dumneavoastră ați fost uh, foarte deschis și vă mulțumim. Eu aș dori să insist asupra faptului că avem un singur tratat, o singură monedă și probabil că ne dorim cu toții aceeași disciplină. Aș dori ca această disciplină și respectarea regulilor să se regăsească, domnule președinte, în instituția dumneavoastră în ceea ce privește susținerea unității BCE. În rest, mult curaj și contăm pe dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Swinburne, un minut. Mulțumesc. Aș dori să felicit pe domnul președinte Draghi pentru noua sa funcție și să-i urez succes în aceste timpuri grele. Totuși, dezbaterea actuală dintre doamna cancelar Merkel și domnul eh, președinte Sarkozy și alții privitoare la viitorul rol al BCE trebuie menționată. În primul rând, independența BCE trebuie să fie susținută, mai ales într-o perioadă de criză. Credibilitatea este un punct cheie. Dacă membrii eurozonei doresc ca BCE-ul să acționeze, să acționeze ca acest creditor de ultimă instanță, ei ar trebui să legitimeze acest rol cât mai curând posibil. BCE-ul nu ar trebui să fie o minge de fotbal politică uh, între, cu care se joacă politicienii naționali statele membre ar trebui să își uh, facă ordine în propria ogradă și statele membre ale zonei euro și celelalte. Uh, am avut aceste, uh, acest pachet de șase măsuri pentru guvernarea economică. Acum statele membre trebuie să pună în aplicare aceste măsuri cu, cu, cu o acțiune robustă și credibilă pentru a reduce deficitele bugetare la niveluri acceptabile. Credibilitatea este esențială. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Huntis cu un minut la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, stimate domnule Draghi. Obiectivul BCE pentru stabilitatea prețurilor, indiferent de efectele pe economia reală s-a dovedit a fi catastrofală momentan. Aceasta se subliniază și în acest raport. Eu aș propune, deci, să purtăm o discuție și să încercăm să schimbăm, de fapt, rolul BCE. Altceva, de fapt. În 2010, fiind că discutăm de un raport din 2010, BCE-ul a vorbit despre inflație și a încercat să acționeze împotriva inflației. Se spune în raport că nu trebuie să uh, frânăm spreadurile și că nu trebuie să reducem beneficiile celor care au speculat și ne-au adus în această situație catastrofală. Dumneavoastră ați încercat să faceți acest lucru într-o perioadă de recesiune mult mai uh, ridicată. Iată ce se întâmplă în Marea Britanie și în Statele Unite în același timp. Când vorbim despre independența BCE, aceasta este oarecum discutabilă, aș spune banchierii independenți acționează ca niște prim-ministri în statele lor și, de fapt, în continuare se manipulează Banca Centrală Europeană. Deci trebuie neapărat să punem capăt acestor practici pentru ca să avem cu adevărat o politică bună a BCE pentru statele UE. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Blum. Un minut. Well, thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să, deși eu vă spun uh, dragă marinarule, în privat. Însă acum am să vă spun, domnule președinte, m-am uitat la acest raport, l-am citit ca majoritatea colegilor și uh, se vorbește despre o singură trezorerie europeană pentru euroobligațiuni, un singur ministru de finanțe european, toți nealeși. Este uh, vorba aici de o dictatură financiară europeană, de aceea eu suspectez că Partidul Conservator Britanic uh, Uh, se va abține probabil la vot și va avea ce să povestească apoi la Londra. Domnule, dacă nu vă supărați, îmi amintiți de un mare poet, un mare poet de război, care nu a făcut decât să spună multe vorbe frumoase. Mulțumesc! Mulțumim pentru că ați respectat uh, timpul de vorbire. Acum de acum domnului Mölzer, care are un minut la dispoziție. Stimate domnule președinte, BCE-ul este responsabilă pentru stabilitatea prețurilor și a monedei noastre. De fapt, ea trebuie să combată inflația în zona euro. Prin intervenția pe piața obligațiunilor din mai 2010 și care între timp de fapt este de 200 de miliarde de euro de obligațiuni de stat a unor țări din zona euro care sunt profund îndatorate, trebuie să spunem că ea și-a depășit mandatul în mod considerabil. Toate aceste atacuri pentru stabilizarea capitalurilor, pentru destabilizarea lor, sunt extrem de grave și cred că BCE-ul trebuie trebuie, în fine, să înțeleagă că ea, de fapt, se mișcă într-o zonă gri între politică monetară și politică fiscală și că până acum nu a reușit să combată această criză în ceea ce privește datoriile publice. Credibilitatea este și ea afectată și se știe că aceasta are costuri comune. În criză, BCE-ul trebuie, după părerea mea, să nu meargă pe această cale greșită în continuare. Considerăm că greșit, greșelile care s-au făcut până acum au dus la un boom inflaționist pe economia noastră și la limita cu colapsul economic. Eu cred că important este acum să ne îndepărtăm de un pericol real care, cu care se confruntă macroeconomiile statelor euro și care le va va în prăpastie. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Și cu asta am încheiat cu uh, vorbitorii numele grupurilor, acum vorbitorii individuali. În primul rând, acum doamnei Gal Pelț, care are două minute la dispoziție. Köszönöm, elnök úr! először is tisztelettel köszöntöm draghi elnök urat az első parlament. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Draghi, că ați venit și bun venit pentru prima noastră vizită în Parlament. Aș dori să-i mulțumesc foarte mult domnului Tremoza Ibarses, în primul rând, pentru această activitate extraordinară, pentru că dumnealui a vorbit foarte bine despre stabilitatea prețurilor în zona euro și a formulat foarte clar ceea ce trebuie făcut, a vorbit despre măsurile BCE-ului care trebuie luate imediat. În ceea ce privește activitatea viitoare și răspunderea BCE, trebuie spus că în continuare este ea, care, ce ea este cea care este responsabilă pentru politicile monetare și politicile uh, fiscale în mare parte. În 2010 cel puțin așa a fost. Eu cred că BCE-ul ar trebui să intervină atunci când este vorba de combaterea datoriilor publice. BCE-ul ar trebui de asemenea să promoveze lichiditatea statelor prin cumpărarea unor valori de risc și a unor obligațiuni de risc. Statele membre pot să respire un pic atunci dacă ea face așa ceva și atunci ar putea să se reîntoarcă la o politică economică care să poată de asemenea să stimuleze investițiile. Este extrem de important să avem și un control și o supraveghere financiară în toate aceste proceduri. Mi se pare o idee foarte bună dacă BCE-ul ar putea să joace un rol important și la Fondul uh, Monetar European, pentru că cred că am putea să ne descurcăm fără femei dacă am avea un astfel de fond. Atunci am depinde de asemenea și mult mai puțin de alte instituții și internaționale și financiare. Cred că um, ideea aceasta de fond monetar european ar fi una foarte bună. De asemenea, cred că ar trebui să fie făcute studii de impact pentru a vedea ce înseamnă euroobligațiunile concret. Mecanismul euroobligațiunilor ar trebui să fie investigat. Colegul meu a spus foarte bine că o comunicare este foarte importantă pentru a asigura credibilitatea. Mi se pare că propunerea raportorului este acceptabilă, este foarte bună în, și mi se pare bine și ca documentele, procesele verbale ale BCU-ului să fie publicate și vreau să vă urez mult succes, domnule președinte, în noua dumneavoastră funcție. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, doamnă Gal. Pe domnul Bloom a ridicat cantonașul albastru. Acceptați întrebarea domniei sale? Da. Domnule Bloom, aveți un minut, uh, o jumătate de minut, mă scuzați, la dispoziție. Mulțumesc că ați menționat cumpărarea acestor active riscante și uh, nu știu exact uh, ce să cred. Eu sunt economist, nu știu cu, cu banii cui ați cumpăra uh, aceste active riscante. De unde ați face rost de acești bani? Din banii pensionarilor, alegători, alegătorii mei din Yorkshire, care câștigă 100 de lire pe lună, de unde veți face rost de bani pentru un proiect care deja a dat faliment? Da, mulțumesc foarte mult uh, co colegului meu. Eu nu sunt de acord nici cu întrebarea dumneavoastră felul în care o formulați mi se pare extrem de provocator în ceea ce privește situația economică, pentru că suntem într-o situație de criză și dacă BCE-ul nu își asumă un anumit rol și nu reușește să ia poziție față de ceea ce se întâmplă, atunci întrebarea dumneavoastră devine de fapt o chestiune legată de faptele cu care ne confruntăm. Eu nu cred că trebuie să punem întrebarea din ce bani am vrea să cumpărăm aceste obligațiuni de risc. Eu cred că mai degrabă trebuie mai întâi să avem o politică, o bază a unei politici fiscale comune și solide. Eu cred că zona euro nu poate să iasă din această criză dacă nu avem o abordare mai solidă. Eu nu sunt un partener, nu vreau să discut despre noastră cu, despre colapsul zonei euro. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Da, ar fi uimitor dacă domnul Blum nu, nu s-ar comporta într-un mod provocator. Bine, acum are cuvântul domnul Huang Ngoc, care are două minute la dispoziție. Mulțumesc, dragi colegi, domnule președinte al Băncii Centrale Europene. Acest raport anual, în sfârșit, uh, distruge taburile. Invită Comisia să creeze o fundație europeană a ratingului și uh, se gândește la uh, eliminarea temporară a ratingului a țărilor în dificultate. Acest raport recunoaște că bine a făcut BCE-ul când a cumpărat uh, obligațiuni suverane pe piețele secundare, astfel încât băncile și-au putut păstra bilanțul și au putut să se împrumute pe piața interbancară o criză de lichidități a fost astfel evitată, însă pentru a dezamorsa criza datoriilor suverane ar trebui ca BCE-ul să fie autorizată să intervină pe, piaț- pe piețele primare uh, și atunci nu, acolo nu mai există lichidități. Nici Germania uh, nu mai poate face rost de fonduri uh, cu atât de mare ușurință, Italia are probleme și dacă nu se face o astfel de intervenție, Italia ar putea să intre în încetare de plăți băncile uh, ar acorda mai puține credite și nu ar putea să respecte uh, noile cerințe de solvabilitate. Raportul Parlamentului subliniază de asemenea necesitatea existenței unei trezorerii europene, care, la fel ca în Statele Unite, ar putea să emite obligațiuni de tezaur federal cu o rată mai mică. În caz de speculație, BCE-ul, tot ca în Statele Unite și în Regatul Unit, BCE-ul trebuie să fie autorizată să-și răscumpere aceste euroobligațiuni. Aceste două țări se finanțează cu rate foarte joase, în ciuda degradării uneia dintre ele de către o agenție de rei rating. Dragi colegi, o, o, situația nu este ca cea din anii 20 în Germania. Capacitățile de producție ale noastre astăzi sunt subutilizate, deci nu există inflație ca atunci. Uh, nici inflație a costurilor, pentru că mm, salariile sunt moderate și pentru că conjunctura de criză reduce costul materiilor prime în ciuda speculațiilor. E timpul să recunoaștem că trebuie să dăm dovadă de îndrăzneală monetară uh, Eh, deși nu s-a admis încă absurditatea unei ortodoxii bugetare în perioada de recesiune. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, next is... Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Stray Strejcek. Are la dispoziție un minut și jumătate. Dámy a pánové, Jen eh, dnešní se točí kolem toho, zda jednotnou měnu. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Dezbaterea de astăzi se referă de fapt, la schimbarea sau nu a tratatului de la Lisabona. Se pune întrebarea dacă avem nevoie mai mult, de mai multă sau mai puțină independență a BCE-ului și dacă avem nevoie de un fond monetar european. Cred că întrebările pe care trebuie să ni le punem sunt mult mai importante. Este oare aceasta o criza datorilor sau o criza euro? În acest context, trebuie uh, să uh, vă întrebați, să ne întrebăm dacă datoriile sunt o cauză sau o consecință a crizei. Aceste datorii s-au acumulat în ultimii câțiva ani sau în ultimele două decenii. Nu cred că trebuie să dăm vina pe euro pentru această criză. Există probleme structurale de mult în Uniunea Europeană. E nevoie de responsabilitate fiscală în statele membre. Însă, trebuie să răspundem la o întrebare. Doresc cetățenii să-și schimbe acțiunile și așteptările sau doresc doar să continue uh, statul uh, providență ca și până acum? Bugetul nostru este foarte împovorat și dacă nu scăpăm de aceste poveri, nu vom ieși din criză. Mulțumesc. Urmează domnul Murphy. Un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am aici o notă care a fost trimisă guvernului italian pe 5 august care arată descrierea măsurilor de austeritate care ar trebuiau implementate. Fiecare din aceste măsuri implice, implică o taxă, un impozit pentru lucrători și domnule Draghi a semnat acest lucru ca și domnul Trișe pentru că vine din partea BCE și se încheie cu următorul rând. Avem încredere că guvernul va lua toate măsurile necesare. Bineînțeles că acest lucru includea și măsurile cu privire la obligațiunile italiene. BCE-ul a încercat să împingă măsurile de austeritate care a dus oamenii la mizerie în Portugalia, în Italia și în Grecia. BCE-ul a fost de asemenea și un co-conspirator în această situație în care nu s-a întâmplat nimic și în care Italia și Grecia au, au fost uh, înlocuite la guvernare de bancheri, de fapt. Aceasta se repetă acum și astăzi, pentru că se spune că BCE-ul este în continuare independent. Este independentă numai dacă, independentă de orice democrație, de orice verificare democratică și independentă de interesele claselor care muncesc și de încercarea tuturor de a găsi o soluție în această problemă. Thank you. Uh, and next is... Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Morganti. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Banca Centrală Europeană și-a jucat bine, pe cât posibil și cu discreție rolul său în criză, cu un nivel jos al inflației și achiziționând obligațiuni pentru a evita un dezastru financiar. Nu sunt de acord cu cei care au dorit să schimbe rolul BCE. BCE-ul nu va putea niciodată să fie Banca Federală Americană, pentru că Europa e diferită de Statele Unite. Banca Centrală totuși nu trebuie ca pe viitor să își mai permită să intervină în detaliu prin scrisori publice. Trebuie într-adevăr să identifice obiectivele pe care dorește să le uh, atingă, dar intervențiile de acest tip trebuie lăsate la îndemâna statelor membre. Uh, apoi trecem prin uh, situații dramatice și cu obligațiunile publice. Nu e admis, admisibil ca o țară să fie supusă obligației de a plăti dobânzi mult mai mari decât alte țări europene, vorbesc de Italia. Trebuie să evităm situația ca o țară în criză să uh, fie, uh, dea dreptul persecutată. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Palone. Două minute. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Draghi. Vă urez uh, bun venit în această sală, în noul dumneavoastră rol de președinte al Băncii Centrale Europene, în numele delegației italiene a Partidului Popular European. Iată că uh, avem noi reguli în legătură cu bugetele și o mai riguroasă disciplină fiscală, dar în acest moment e nevoie de răspunsuri imediate și eu am impresia că calendar, că uh, emiterea euroobligațiunilor uh, cere mult timp și noi nu avem timp la dispoziție, avem însă nevoie de măsuri pentru a combate stagnarea BCE-ul în ultima vreme a jucat un rol important prin achiziționarea obligațiunilor statelor care făceau obiectul atacurilor speculanților cu, uh, și menținând uh, uh, foarte scăzut timp, uh, costul banilor și al inflației. Uh, în mod contrar unor state membre, BCE-ul a acționat rapid și eficient. Dar iată că ne aflăm în fața unei crize a monedei euro, care nu se bucură de susținerea uh, pe care trebuie să o aibă orice monedă. BCE-ul nu are autoritatea unei adevărate bănci centrale și există ipoteza ca BCE-ul să financeze uh, state membre pe cale indirectă, deci trecând prin intermediul Fondului Monetar Internațional, cel puțin așa se vorbește în aceste ultime, ultime zile, astfel încât poate juca un rol de prim plan în combaterea datoriei, uh, crizei datoriei. Dar mă întreb dacă așa vor sta lucrurile. Uh, Asta ne arată încă o dată că e nevoie să trecem de la uh, Banca Centrală Europeană la o bancă europeană centrală în adevăratul sens al cuvântului, care să fie un organism de garanție, de supraveghere, dar și de emisie de monedă. Uh, BCE-ul trebuie să devină o uh, bancă, de, o creditoare de ultimă instanță, cum face Banca Federală Americană, care este garantă a dolarului și cum se întâmplă și în Marea Britanie. Acest lucru, domnule președinte, al contribui ca noi să putem construi o Europa solidarității și a statelor, cum doreau părinții fondatori ai uh, Uniunii Europene de la Adenauer, uh, la Spinelli și la De Gasperi. Thank you very much. Mulțumesc. Și acum domnul Ciclun are cuvântul. Domnul la dispoziție. Domnule președinte, domnule președinte al BCE, nu este doar un ghinion faptul că ne aflăm acum pe marginea prăpastiei. Este vorba de uh, dorința actorilor de a profita de situația negativă a euro care ne-a adus aici, de dorința speculanților de a câștiga. Situația a fost manipulată până la marginea dezastrului, numai uh, ca să se câștige un avantaj asupra adversarilor adversarilor. Am văzut cum statele din zona euro au încercat să câștige uh, de pe urma statelor expuse la risc și după cum s-a abuzat de clauza de condiționalitate și acest lucru uh, ar trebui, ar trebui combătut prin, uh, susținerea, prin obținerea susținerii populare. Aceste speculații trebuie să fie îngrădite speculațiile Consiliului European și speculațiile BCE-ului, care refuză să uh, devină împrumutătorul de ultimă instanță, sperând că zona euro își va găsi propriile soluții. Și de asemenea speculațiile celor din Parlamentul European care au uh, abuzat în elaborarea pachetului de șase măsuri și care speră că acum se va ieși din criză observ, uh, evitând să remarce semnele foarte negative Uh, sunt tabu aceste haircut-uri și se speră că uh, se va inventa de undeva un glonț de argint, o soluție minune. Suntem în pericol ca clasă politică pentru că uh, s-a dorit uh, să își afirme unii inteligența cu aceste măsuri și strategii în loc să se rezolve pur și simplu criza euro. Trebuie să ascultăm acum și să privim pentru că soluția necesită un instrument de responsabilitate comună a tuturor statelor din zona euro și de soluții la problema riscurilor morale. Haideți să acționăm colectiv pe aceste principii centrale, restul sunt doar amănunte, însă trebuie să acționăm acum, înainte să nu fie prea târziu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează acum domnul Cearnețchi dar uh, văd că dorește să mă ajute să recuperăm timpul pierdut, așa că în absența lui dăm cuvântul domnului Pașca, care are un minut. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimate domnule guvernator. BCE-ul a oferit în trecut de mai multe ori cumpărarea obligațiunilor de pe pietele secundare și așa s-a și întâmplat. În ultimele zile, însă, aceste, această practică nu a mai putut să fie continuată. A, fost, a existat o încercare de a retrage 203 miliarde de euro dar, din păcate, nu s-a ajuns la niciun rezultat nici această încercare. Banca Centrală nu mai reușește să facă față pe pietele actuale și nu mai reușește să crească lichiditățile care ar fi necesare. Aceasta ar însemna pentru zona euro că ar urma consecințe negative pe puterea de cumpărare în euro. Trebuie de aceea să ne uităm foarte atent uh, în ceea ce privește rolul BCE pentru ca stabilitatea prețurilor în zona euro să fie garantată. Mulțumesc, spune președintele, îi dau cuvântul acum doamnei McGuinness. Aveți două minute, doamnă McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului și acum ar trebui spus, din păcate, că nu ne concentrăm atât, atât asupra anului 2010, ci mai mult pe, ne concentrăm pe viitor. Uh, urez bun venit domnului Draghi aici. Știți că predecesorul a fost domnul Trichet Uh, nume foarte cunoscut în Irlanda și eu sper că și numele dumneavoastră va ajunge la fel de celebru. Deși ieri ministrul nostru de finanțe din Irlanda, domnul Noonan, a spus că dumneavoastră sunteți un om mai laconic decât predecesorul dumneavoastră. Însă vreau să vă mulțumesc pentru cele ce ați spus dumneavoastră aici în această dimineață. Uh, poate unii din opoziție s-ar fi așteptat la chiar la aceste cuvinte, dar au fost cuvinte clare și rostite în modul solemn uh, care se și cere în astfel de ocazii. Trebuie să, într-adevăr, să reinstaurăm uh, încrederea, pentru că uh, timpurile sunt grave, însă e greu de reinstaurat încrederea atunci când aceasta se prăbușește. Mă gândesc la domnul Blum, care în mod constant, uh, cum e permis într-o democrație, de altfel pune întrebări, dar eu i-a spune să aibă grijă ce își dorește, pentru că nu e vorba de o problemă a Uniunii Europene sau a zonei euro. Problema care ne confruntăm e o problemă globală și dacă dumneavoastră vi se realizează dorința ca euro să se prăbușească și ca uh, Parlamentul nostru să se prăbușească, atunci și țara dumneavoastră se va confrunta cu probleme incredibile. Și mi-a dorit ca în această dezbatere foarte înfierbântată să realizăm importanța cuvintelor în legătură cu efortul de a reinstaura încrederea. Pentru că, până la urmă, sunt în joc și oamenii pe care îi reprezint eu, care m-au votat, care trebuie să știe că cei care au fost aleși fac își fac treaba foarte bine numele lor. Sigur, da, uh, voi răspunde la întrebare, dar aveți răbdare că încă n-am terminat. Avem nevoie să facem progrese și cred că am făcut deja progrese față de situația anterioară, când se dădea vina, uh, un stat membru dădea vina pe altul. Până la urmă ne-am dat seama că e o problemă cu care ne confruntăm toți și e o problemă foarte mare și avem nevoie de succesul euro și ca BCE-ul să facă parte din uh, reinstaurarea încrederii și să participe la noile măsuri care vor fi necesare pentru viitor. Da. Uh, ați depășit timpul, dar nu e nicio problemă, pentru că, iată, domnul Blum a ridicat cartonașul albastru, dar și domnul Mitchell a ridicat un cartonaș albastru și pe el acceptat. Foarte bine, bun. În primul rând, domnul Blum, un, o jumătate de minut. Da, după cum am mai spus, există o impresie generală în Parlament că ne-a lovit un asteroid sau un tsunami, că problema n-am creat-o noi, dar că motivele pentru care Uniunea Europeană se prăbușește, de fapt, e creată de noi. Nu e vorba de un, un act fortuit. Nu știu când ne vom trezi odată, vă rog, treziți-vă la realitate. Considerăm, considerăm că a fost o întrebare. În fine, doamna McGuinness. Da, da, da, da, haideți să ne calmăm. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar pentru asta e nevoie să ne, avem capacitatea colectivă să rezolvăm problema, dacă noi am creat-o, că nu ajută cu nimic dacă strigați. Că, sigur, toată lumea vă aude, dar nimeni nu vă ascultă. Mulțumesc, un răspuns foarte concis. Și acum, domnul Mitchell, un nou cartonaș albastru. Da, mă întreb, domnule președinte, dacă doamna McGuinness e de acord cu mine, cu experiența pe care am avut-o noi în Irlanda, că știm ce s-a întâmplat cu tigrul celtic în Irlanda și cum s-a prăbușit economia uh, irlandeză uh, și să vedem ce se va întâmpla în acest moment. Da, mă gândesc dacă vreți să răspundeți. Da, uh, dați-mi voi să fac o declarație. Eu sunt un economist, expert în agricultură și uh, iau în serios cele spuse de domnul Mitchell și de aceea aș aș ruga ca toți cei care uh, se implică în dezbatere să se gândească la consecințele propriilor comentarii. E bine ca într-un parlament să ți predici și apoi să pleci acasă după ce ai băut un păhărel, dar este important și să folosim cuvintele uh, să utilizăm cuvintele care într-adevăr înseamnă ceva și apoi să și facem după cum vorbim, să și acționăm. Mulțumesc! Da, cuvinte foarte provocative. Și domnul Rubi iată, a ridicat cartonașul albastru și ar dori să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Da. Bun, sper că e ultima. Domnul Rubic, jumătate de minut. Da, Mulțumesc. Aș vrea să Vă mulțumesc pentru că pentru unii din acest parlament ar fi cel mai bine să-și dezvolte o monedă proprie pentru ei și să mai și cheltuiască doar banii proprii. Însă, în practică, lucrurile acestea nu funcționează. Eu cred că tocmai când e vorba de piețele financiare comune, trebuie să ne gândim că lichiditatea trebuie să rămână pe piețe și de aceea vreau să întreb pe doamna McInnes. Credeți că ceea ce s-a întâmplat ieri, faptul că băncile centrale au aruncat pe piață foarte multe lichidități, ar putea duce la o stabilitate și credeți că aceasta ar, ar fi în fine uh, sfârșitul acestui double dealing? Mulțumesc! Uh, da, eu cred că deja s-a întâmplat. Aceasta dă un uh, semnal pentru faptul că suntem gata să coordonăm acest sistem și cred că faptul că am reușit să facem acest lucru este deja foarte bine. Ar fi într-adevăr un semn către piețe, așa cum a spus-o și domnul uh, Van Rompuy, pentru politică este nevoie de timp, deși unele acțiuni nu, pentru unele nu e nevoie decât de un click de mouse. Cred că putem să acționăm corect, cred că trebuie să, ne gândim foarte bine ce spunem, așa cum spuneam și înainte domnului Blum. Mulțumesc. Thank you very much, Mulțumesc, doamnă McGuinness. Nu vreau să arunc ciocanul, vreau doar să vă fac semn cu el oricum. Doamna Podimata are cuvântul acum, aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Prin raportul domnului Tremosa Ibalsels, Parlamentul European recunoaște pe deplin, domnule președinte, rolul Băncii Centrale Europene, care a fost hotărător de-a lungul crizei. Pentru că de îndată ce au început problemele în 2007 și în 2008, BCE-ul a acționat și a intervenit pe piețele secundare <coughs> și asupra titlurilor de creanță din zona euro. Cu toate acestea, nu am reușit să limităm criza care a căpătat un caracter sistemic. Evident că nu este responsabilitatea BCE, însă, în mod sistematic și repetat, Parlamentul European a susținut că extinderea crizei și aprofundarea ei a fost provocată de întârzierile și de lipsa de uh, tărie în luarea de decizii și mai ales de luarea de decizii neadecvate, mai ales la nivel politic, de către guvernele statelor membre. Domnule președinte, decizia luată ieri de către BCE, pe care ați menționat-o, și anume coordonarea acțiunilor BCE cu, cele, cu acțiunile celor mai mari cinci bănci centrale la nivel mondial, pentru a spori lichiditățile pe piețele financiare din sistemul mondial financiar, va fi o decizie extrem de importantă. Va avea Uh, un impact pe termen uh, scurt, însă știm cu toții că avem nevoie de un răspuns integrat, de un răspuns complet la criză, un răspuns care să meargă mai departe și care să fie corelat și cu criteriul de mai mare disciplină bugetară pe care l-ați menționat și de asemenea cu noul acord și pact de care ați vorbit. Domnule președinte, au mai spus-o și alți colegi, respectăm pe deplin independența BCE, care uh, Eh, dincolo de stabilitatea prețurilor, este și gardianul monedei unice, al euro. Acest rol trebuie să fie jucat înainte de toate de Banca Centrală Europeană astăzi. Știm că nu există mai multe soluții pentru a ieși din criză. Este nevoie neapărat de un rol consolidat al BCE. Sigur că acest lucru este adresat dumneavoastră și Consiliului Guvernatorilor BCE. Trebuie să examinați toate propunerile și apoi să luați deciziile necesare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, aș vrea să dau cuvântul, să vă spun că voi da cuvântul la trei persoane la Catch the Eye, domnul Mauro, doamna Ferreira și domnul De Rosa. Ca să știți. Urmează acum domnul Ludvigson, care are două minute. Tack, herr talman. Det är viktigt att konstatera att den europeiska... Mulțumesc, domnule președinte. E important să notăm faptul că Banca Centrală Europeană, pe perioada crizei, a făcut o treabă foarte bună. Politicile sale legate de rata dobânzii, după ce a fost redus deficitul, susținerea pentru obligațiuni emise de țările cele mai slabe ale eurozonei, au fost niște intervenții echilibrate. Sigur, nevoia de un instrumentar mai uh, mare este justificată de condițiile actuale și știm că uh, în niciun caz nu s-a terminat criza. Au existat cazuri în care uh, întregi uh, procese de cooperare au fost puse sub semnul întrebării. Uh, un șoc neașteptat ar putea afecta statele suverane și piețele știm că nu putem exclude complet un scenariu de repetare a crizei Lehman Brothers. Și în această situație ar trebui luat un set întreg de măsuri și de decizii importante de politicieni. Dar în același timp ar trebui să fie neîndoielnic că unele din soluții ar trebui să includă pe aceea ca BCE-ul să joace un rol mai activ. Trebuie să fie posibil ca Uh, BCE-ul să aibă acest rol de creditor de ultimă instanță, lucru care aduce la mai multă stabilitate în actuala situație și pe termen uh, scurt și pe termen lung. Uh, ar trebui o politică mai activă. Asigur, asta ar însemna și mai multe riscuri, însă pentru bilanțul băncii. Însă trebuie să vedem care sunt avantajele și care sunt dezavantajele pentru că poate dezavantajele ar fi mult mai mari. Deci trebuie să regândim BCE-ul, banca aceasta poate face mai mult decât face în acest moment. Noi vedem că există abordări care ar putea să ajute la calmarea furtunii actuale dar ceea ce nu trebuie să facem noi este să stăm cu brațele încrucișate. Trebuie să acționăm acum. Mulțumesc, mulțumesc raportorului, mulțumesc președintelui BC. Mulțumesc și dumneavoastră și acum uh, procedura intervențiilor spontane. În primul rând, domnul Mauro. Vă rog, un minut aveți la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al BCE, după cum probabil ați intuit din multe din intervențiile de azi, în mod paradoxal, deși nimeni nu solicită BCE-ului să uh, își depășească propria misiune, uh, totuși îi cere o contribuție vizionară. Și puteți face acest lucru, desigur, uh, făcând, îndeplinind, îndeplinindu-vă până la capăt rolul și propria natură, dar și deschizându-vă la un dialog cu instituția noastră, pentru că e evident că într-un moment în care uh, Eh, dumneavoastră vă veți gândi la ce a spus domnul Tremosa eh, în legătură cu ministrul de finanțe și cu trezoreria europeană, noi sigur vom fi dat posibilitatea politicii de a ieși din impas. Asta mi se pare problema de fond, că ne aflăm într-un impas și dacă suntem nehotărâți, eh, asta poate fi fatal. Și dacă nu ieșim din acest impas, poate apărea un conflict un conflict cu consecințe de neprevăzut. De aceea vă rugăm să aveți un raport deschis cu Parlamentul și să aveți încredere în instituția noastră. Astăzi uh, suntem puțini, dar suntem cu siguranță foarte hotărâți să ajutăm Europa cu proiecte viabile. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Ferreira. Un minut aveți la dispoziție. Bem-vindo a este Parlamento, Sr. Draghi. Bună ziua și bine ați venit în acest Parlament, domnule Draghi ne găsim într-o circunstanță specială, dramatică, care cere din partea noastră măsuri voluntare și măsuri urgente. Este vorba de o spirală care trebuie spartă în momentul de față, pentru că îndatorirea băncilor și a țărilor este din ce în ce mai puternică. De asemenea, trebuie să garantăm ca țările din zona euro să reziste și de asemenea ca euro să nu fie distrus de speculă și de agențiile de rating. În raportul pe care îl vom adopta al domnului Tremozei Barcels facem propuneri pentru revizuirea uh, politicii monetare, pentru o trezorerie europeană, pentru euroobligațiuni. Avem nevoie de timp însă pentru toate acestea și suntem, uh, de fapt, contra cronometru. Singura soluție vine, de fapt, din partea BCE. Din punct de vedere tehnic, BCE-ul este, de fapt, uh, cea care știe ce este necesar. Nu trebuie să ne fie frică astăzi să intervenim uh, din cauza unor interpretări prea limitate a un mandatului dumneavoastră. Mandatul dumneavoastră este salvarea euro și păstrarea acestuia și nu inflația sau combaterea ei. Există, nu este niciun dubiu, trebuie să salvăm euro, trebuie să facem ce trebuie făcut și ceea ce așteaptă Parlamentul și cetățenii. Mult succes! Uh, thank you very much. Mulțumesc și acum ultimul vorbitor la Catch înainte să dau cuvântul domnului Draghi înapoi este domnul De Rosa. Aveți uh, un minut. Intervenție fără microfon. Micro. Micro. Have I got it? Yeah, we'll start you yeah. again. Have I got it now? Bun, acum funcționează. Vreau să îi urez și eu bun venit domnului Draghi și să spun că într-adevăr avem nevoie de mai multă integrare, însă cetățenii nu o vor accepta dacă nu există și mai multă responsabilitate democratică și mai multă solidaritate socială. Pur și simplu nu vor accepta așa ceva și cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Trebuie să evităm colapsul într-o recesiune ce va uh, readuce spiritul uh, anilor 30 înfometați. Trebuie ca BCE-ul să devină împrumutătorul de ultimă instanță. Altfel nu se poate. Însă, uh, raportul uh, față de PIB este de 25%, mult sub plafonul de 60%. Și celălalt indicator de asemenea este în regulă, însă problema este datoria, care este mult peste 100% din PIB. Din cauza băncilor, uh, datoriile sunt către bănci franceze, germane și britanice, însă noi nu putem rezolva problema acestei datorii dacă nu mergem dincolo de chestiunea consolidării fiscale și de toți ceilalți termeni pe care îi avem referitor la disciplina fiscală. Avem nevoie de creștere în Europa, avem nevoie de euroobligațiuni și cred că uh, cel mai mult trebuie să fim angajați față de solidaritate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aici se încheie uh, runda de vorbitori și am plăcerea de a da cuvântul domnului Draghi și să profit și eu de ocazie pentru a vă ura mult succes în uh, îndeplinirea sarcinii dificile care vă așteaptă. Domnule președinte. Thank you, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European pentru declarațiile și contribuțiile aduse la dezbaterea de azi. Dați-mi voie să spun încă de la început că aștept cu interes viitoarele schimburi de opinii viitoarele ocazii de a examina împreună situația, să facem o reflexie comună în aceste împrejurări atât de dificile. Cred că multe din declarațiile dumneavoastră uh, se pot încădea în același capitol, și anume cum reclădim încrederea în moneda euro și în zona euro. În sigur că acest proces se va baza pe trei uh, piloni. În primul rând, cum am, am numit-o o ancorare, aruncarea unei ancore pe termen lung, o, re, o nouă arhitectură a regulilor fiscale, dar sigur, pentru asta e nevoie de un acord, un acord pentru noi reguli fiscale necesar pentru a crea încrederea, încrederea tuturor țărilor membre ale zonei euro. Sigur că această arhitectură încă nu este terminată și cred că în următoarele zile vom vedea că se vor întâmpla multe și vom vedea dacă putem face progrese pe această cale. E foarte important, pentru că, după cum spuneam, cu asta putem reclădi încrederea pe termen lung necesară pentru cel, celelalte două piloane. Și un alt pilon ar fi uh, noi mecanisme financiare în zona euro, că avem acest fond de stabilitate financiară în care trebuie să ne punem încredere că va funcționa. Însă, sigur, pentru asta mai sunt necesare anumite măsuri, după cum știm. Și al treilea pilon ar fi mm, reacția politică națională. Și vedem multe îmbunătățiri pe acest front. După cum am spus adineaori, cred că țările acum se află pe calea cea bună, deși suntem încrezători în viitor, dar până la urmă trebuie să ne dăm seama că până la urmă contează și aplicarea reformelor propuse. Dar nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu vreau să ne concentrăm doar asupra bugetului și problemelor bugetare. Trebuie să există și reforme structurale reforme care să ducă la mai multă competitivitate și creștere. Aceștia ar fi, deci, cei trei piloni pe care se bazează reclădirea uh, încrederii. Acum, care e rolul Băncii Centrale Europene în toate acestea? Am fost întrebat. Unii dintre dumneavoastră au spus că noi trebuie să facem mai multe, unii au spus că să facem mai puține. Acum, Banca Centrală Europeană dați-mi voie să vă spun că poate acționa în cadrul tratatului. Conform tratatului, deci BCE-ul nu ar trebui să facă lucruri care nu sunt specificate în tratat. Sigur, e creditorul de ultimă instanță pentru băncile uh, solvabile. BCE-ul a creat un, uh, uh, o cantitate enormă de lichidități și vedem că acum este redepozitată cu facilitatea noastră de depozitare, înseamnă că nu e atât uh, uh, volumul de lichidități care contează, ci faptul că acestea nu circulă. Lichiditățile nu circulă prin canalele bancare, prin sistemul financiar, prin uh, sistemul de credit. Așadar, noi considerăm că acum cel mai important lucru pentru noi e să reparăm aceste canale de creditare ca uh, să putem finanța într-adevăr economia reală, mai ales IMM-urile. IMM-urile acum sunt în condițiile, se află în condițiile cele mai dificile, pentru că ele sunt cele care au nevoie, nevoie acută de credite bancare, pentru că marile corporații, în general, sunt capabile să aibă acces la uh, piețele de capital uh, de unele singure, deci nu depind atât de mult de bănci. De aceea, noi trebuie să ne asigurăm că aceste canale de creditare vor reîncepe să funcționeze și am observat că uh, se și întâmplă acest lucru în uh, ultima perioadă, ceea ce combinat uh, cu slăbirea ciclului de afaceri, din păcate, totuși pe următoarele luni nu ne dă perspective foarte clare. Unii s-au referit la piața activelor Uh, și acest sistem pe care l-am creat noi pentru piața activelor, dacă ar trebui să fie mai activă sau nu. Motivul pentru care am creat acest sistem este că ca să fim siguri că uh, reparăm aceste canale de transmisie monetară și nu să creăm lichidități nu să subvenționăm guvernele, ci să reparăm aceste canale de transmisie monetară. De aceea am început noi această acțiune și uh, continuăm să acționăm cu același motiv. Sigur că este în sine o măsură neconvențională, deci va fi una temporară și limitată. Haideți să uh, fim clari. Vreau să fiu bineînțeles că nu este o măsură eternă sau infinită. Așadar, trebuie să înțelegem că BCE-ul poate acționa conform tratatului și ar fi o greșeală ca noi să acționăm dincolo de limitele tratatului. Ar fi nu numai ilegal, ci și o greșeală, mai ales în anumite părți ale Europei, ar submina acțiunea noastră credibilitatea, propria noastră credibilitate. Noi astăzi reprezentăm cea mai uh, uh fiabilă semnătură sau firmă, ca să spun așa, din zona euro. Mă refer uh, cu mare plăcere la cuvintele dumneavoastră în legătură la comunicarea dintre noi. E important, mai ales în această situație de dificultăți extreme. Nu are sens să avem o cacofonie, o, o, o, o situație în care fiecare uh, vorbește în propriu interes, uh, sigur, fiecare cu reguli monetare diferite, trebuie să acționăm în mod comun, colegial. Trebuie să luăm deciziile în mod colegial, împreună. Și voi transmite acest mesaj uh, întregului Consiliu Guvernator al BCE. Dar după cum am spus, astea sunt ocazii la care eu țin foarte mult și voi continua să o fac și aștept cu interes următoarea mea întâlnire cu Parlamentul European, uh, asta peste câteva zile, de altfel, uh, cu Comisia noastră pentru afaceri economice. Mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, draghi. Și acum, în încheierea dezbaterii noastre, dau cuvântul raportorului, domnului Tremosa. Două minute, vă rog. Mulțumesc, președinte. Caro președinte, Domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc mult pentru contribuția la dezbatere. Domnule Draghi, BCE-ul a intervenit în mod corect și a prevenit un dezastru și mai mare. BCE a salvat foarte mulți europeni de uh, noi uh, bank runs masive. probleme bancare majore. Însă, presiunea de pe piețele financiare ne poate ajuta să forțăm statele cele mai îndatorate să-și reducă bugetele și să-și sporească competitivitatea. Această criză este o șansă de a avea o uniune fiscală mai mare care să susțină uniunea monetară. Vechile state-națiune trebuie să-și piardă o parte din competențele fiscale criza europeană este și o criză politică. Cetățenii europeni au uh, descoperit că Uniunea Europeană nu are propriile instrumente pentru a acționa împotriva unei crize enorme. Uniunea Europeană nu își are propriile resurse pentru a-și dezvolta propriile politici. Comisia Europeană a fost foarte slăbită și de lipsa de legitimității democratice președintele său ar trebui să fie un membru al Parlamentului. Domnule Draghi, vă urez mult noroc la BCE și avem încredere în BCE, să știți. Mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumesc foarte mult! Aici se încheie dezbaterea noastră care s-a referit la raportul anual al BCE pe 2010 și uh, raportul va fi votat.